Der Präsident. Președintele. Meine Damen und Herren, ich darf Sie... Stimate doamne, stimați domni, vă rog să-mi acordați un moment. Apelez, recunosc, la o măsură neobișnuită pe care o consider însă de neînlocuit pentru demnitatea acestui Parlament. A existat un incident în această dimineață despre care cred că Parlamentul European nu poate să reacționeze doar, ci chiar trebuie să reacționeze. Și vă citez o propoziție pe care eu o consider neacceptabilă și care, în opinia mea, trebuie neapărat sancționată. Este din partea colegului Zina Dinos, care s-a exprimat în dezbaterea cu privire la summitul UE-Turci în această dimineață, după cum urmează. Citez, așa cum au arătat uh, cercetători uh, islamici, turcii sunt barbari care nu țin seama de Dumnezeu și sunt murdari. Turcii sunt ca câinii care joacă cuvântul, dar atunci când trebuie să lupte cu micul fug. Singura modalitate efectivă de a trata cu turcii o reprezintă pumnul și uh, determinarea. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost o propoziție care, în conformitate cu articolul 165 din regulament, reprezintă o încălcare uh, stringentă a principiilor uh, Uniunii Europene. Ca măsură imediată am uh, decis, și aici doresc să adaug, doamnelor și domnilor, asta fiind și o decizie de principiu, pentru că cred că există o încercare sistematică de a depăși linii roșii în această sală pentru ca rasismul să devină frecventabil. De CEA, în conformitate cu articolul 165 din regulament, coroborat cu articolul 11, ă, îl, ă, domnul Sinadinos, cu efect imediat, va fi, ă, nu va mai fi permis accesul la ședințe. Vă solicit, domnule Sinadino, să părăsiți sala în cadrul procedurilor obișnuite. Veți beneficia de audiere și nu va avea loc în momentul de față niciun fel de dezbatere pe această temă. Domnule Sinadinos, vă rog să părăsiți sala. Nu există niciun fel de uh, intervenție pe procedură. Domnule Sinadinos, vă rog să părăsiți sala ich fordere sie jetzt erneut auf den saal zu verlassen. vă solicit încă o dată să părăsiți sala. okay dann darf ich dann darf ich sie bitten ich darf die saaldiener bitten herrn atunci i-aș ruga pe ușieri să îl însoțească pe domnul Sinadinos în afara sălii. Bitte verlassen Sie den Saal. Vă rog să părăsiți sala. Dacă și alții doresc să ne însoțească pe domnul Sinadinos, nu uh, îi pot opri. Bitte. Vielen Mulțumesc. Es gibt über diese Anordnung keine Geschäftsordnungsdebatte, da brauchen Sie gar despre această decizie nu va avea loc niciun fel de dezbatere. Pe procedură, domnul Sinadinos va beneficia de o audiere. Domnule Goldiș, dacă nu vă stâmpărați, te să-l însoțiți. Mulțumesc! Am să vă țin la curent cu evoluția procedurilor viitoare. Acționăm în baza regulamentului acum și vă voi ține la curent cu evoluția procedurilor și acum uh, începem votul. Mulțumesc! Așadar, doamnelor și domnilor, nu o să începem uh, încă direct voturile, mai am două comunicări de făcut. În primul rând, doamna Eleni Teoharus părăsește sau a părăsit grupul PPE și din 8 a 3 a 2016 s-a alăturat grupului ECR. A doua comunicare